Președintele. Allora, buongiorno. Bună ziua. Dragi colegi, vă rog să vă ocupați locurile și deschid deschis uh, sesiunea Parlamentului European care s-a întrerupt pe 4 iulie. Vreau să salut uh, acum și publicul care a venit aici să asiste la începutul acestei sesiuni plenare. Procesele verbale de pe 4 iulie din sesiunea respectivă au fost deja diseminate. Nu știu dacă sunt observații legate de aceste procese verbale. Dacă nu, putem considera că acest text este considerat aprobat. Câteva comunicări uh, din partea președintelui urmarea alegerii domnului Kyriakos Velopoulos ca și deputat în Parlamentul Național al Greciei. Parlamentul ia notă de faptul că postul său este liber și asta începând cu 7 iulie. Autoritățile competente din țările de jos mi-au comunicat faptul că doamna Lara Walters a fost aleasă membra Parlamentului European, înlocuindu-l pe domnul Franz Timmermans, începând cu 4 iulie. Mai mult decât atât, autoritățile competente din Grecia mi-au comunicat că a fost ales uh, Emanuel Fragos, a fost ales membru al Parlamentului European. El înlocuiește pe domnul Kyriakos Velopoulos, începând cu 10 iulie. Vreau să-i salut pe noi colegi și vreau să le reamintesc uh, că ei au drepturi de pline în Parlament, în instituțiile și instanțele sale și, bineînțeles, asta în conformitate cu regulamentul nostru de ordine interioară. Am primit din partea grupurilor PPE și ECR anumite cereri de modificări în componența comisiilor de specialitate. Aceste nominalizări apar în procesul verbal din uh, sesiunea curentă dacă nu se uh, aduc observații până la adoptarea acestor procese verbale, aceste nominalizări uh, sunt practic consfințite, adoptate. Putem trece acum la ordinea de zi a lucrărilor noastre. Domnul Corbett. Mr. President, you announced... Domnule președinte, ați anunțat numele mai multor eurodeputați care au părăsit deja acest parlament. Sunteți sigur că nu ar fi trebuit să fie inclus și întregul grup PPE? Pentru că se pare că sunt absenți colegii. Colgo il suo sottile umorismo. Aveți un umor foarte subtil, domnule Colbe, vă mulțumesc foarte mult. Giorno dei lavori. Il... Cem la ordinea de zi. Proiectul de zi definitiv al ordinii de zi a fost aprobat um, de conferința președinților Uh, pe 5 iulie și ați primit asta. Pentru ziua de marți, acum, adică ziua de mâine, grupul GUE a solicitat ca declarația vicepreședintei Comisiei Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru Afaceri Externă și Politică de Siguranță și Securitate privind situația din Venezuela să nu se încheie cu o rezoluție. Dau cuvântul doamnei Villanueva Ruiz ca să ne spună această cerere numele grupului GUE Angelem, doamna Villanueva Ruiz. Aveți cuvântul. Buenas tardes, señor. Bună ziua, domnule președinte, domnilor și domnilor. În numele grupului GUE, NGL, dorim să cerem retragerea rezoluției de pe ordinea de zi uh, referitoare la Venezuela. Menținem dezbaterea dacă considerăm că este necesar, însă dacă ținem cont de momentul actual, noul proces de dialog care este promovat de Norvegia, proces în care s-au implicat toți actorii, în care s-au constatat negocieri, care avansează. Papa susține și el acest proces. Cred că este o oportunitate să lăsăm să meargă mai departe acest proces fără să interferăm în politica din Venezuela și să ne arătăm ca un actor esențial în apărarea și susținerea dialogului, a păcii, pentru că aceasta este singura cale prin care vom putea ajunge la o situație stabilă în Venezuela. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Villanueva Ruiz. Îi dau cuvântul unui deputat care va susține opinia contrară. Domnule Galler. Yes, thank you very much, uh, President. Da, mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului PPE, aș dori să respingem această cerere Într-adevăr, în rezoluția noastră putem să menționăm discuțiile și alte inițiative care sunt în curs, putem să le salutăm, dar cred că situația este foarte dramatică și suficient de clară în așa fel încât să putem în acest moment deja să Uh, elaborăm o rezoluție. Am făcut acest lucru uh, și în trecut. Știm că este o situație dramatică. Milioane de refugiați au părăsit țara, destabilizează întreaga zonă. Cred că putem și trebuie să luăm o poziție foarte clară asupra situației de acolo. Mulțumesc. Grazie, onorevole Galera. Mulțumesc foarte mult, domnule Galer. Acum supunem la vot solicitarea grupului GUE. Astfel, Vom face acest lucru prin votare electroni electronică. Am deschis votul. Hanno votato tutti? Toată lumea a votat. Hanno votato tutti la votazione? Eh, eh, eh, signori. Vă rog frumos. Am închis votul. Solicitarea este respinsă. Astfel, ordinea de zi rămâne nemodificată, neschimbată. Pentru ziua de miercuri, grupul uh, GUE a solicitat ca declarațiile Consiliului și Comisiei privitoare la relațiile dintre UE și Mercosur să fie adăugate ca punct numărul 3 pe ordinea de zi uh, de miercuri după masă, după ce Consiliul și Comisia fac declarații în legătură cu uh, zona de aer curat din orașele UE. Îi dau cuvântul doamnei Villanueva Ruiz pentru această solicitare a GUE. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Considerăm important să se includă pe ordinea de zi de miercuri tratatul cu Mercosurul, un acord care a fost negociat timp de 20 de ani cu opacitate, un acord care va avea un impact foarte mare pentru multe țări și foarte mulți uh, fermieri. Peste 33 de mii de agricultori vor suporta consecințe dure de pe urma acestui acord, de aceea considerăm că este esențial să avem dezbaterea miercuri aici la Parlament. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum uh, domnul Hansen are o intervenție în sens contrar. Vă rog. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului PPE ne opunem adăugării acestui punct pe ordinea de zi. Documentele tocmai au fost publicate, nu vrem uh, să ne pripim, vrem să le analizăm cu atenție. Uh, doamna comisar Malmström și-a anunțat prezența în Comisia INTA săptămâna viitoare, deci vrem să respingem această adăugare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum să punem la vot această solicitare prin ridicarea mâinii. Cine este pentru? Acceptarea solicitării grupului UGUE? Vă rog să ridicați mâna. Împotriva acum? Abțineri. Se respinge. Avem aceeași ordine de, de ordine de zi în continuare, așadar. Ea nu se modifică, așadar. Continuăm Vă rog. Intervențiile de un minut acum, conform articolului 172 din regulament. Vă rog. Prego, lei la parola. Aveți cuvântul. Domnule președinte, conform uh, regulii 184A, ca președinte al Comisiei pentru Pescuit, vreau să menționez că un eurodeputat britanic, Robert Rowland, a publicat săptămâna trecută un comentariu spunând că în cazul Brexitului, orice fel de vase de pescuit străine în apele britanice ar trebui să fie uh, tratate așa cum a fost uh, tratat vasul Brigano, care, uh, vas argentinian, care a fost scufundat în 1982, în timpul conflictelor din zonă. Vreau să subliniez faptul că întreaga federație a, a uh, asociațiilor de pescuit au denunțat în mod ferm aceste cuvinte. Poate că această comparație și sugestia ca pescari europeni să-și piardă viața pentru că, au pescu- pentru că vor pescui în ape pe care le-au folosit vreme de generații. Poate vor fi respinse, spunând că sunt hiperbole și vor spune unii că libertatea de exprimare este foarte importantă. Dar, în același timp, Istoria europeană ne arată că și cuvintele au însemnătate. Ele promovează, pot promova prietenia sau pot crea uh, ură și dezbinare. Domnule președinte, sper că veți fi de acord cu mine că trebuie să regretăm că cineva din țara mea a decis să folosească cuvintele în scopul creării uh, de dezbinare și ură. Mulțumim foarte mult, domnule Davis. Am notat uh, observațiile dumneavoastră. Roland. Roland. Domnule președinte, mulțumesc că îmi dați dreptul să răspund. În primul rând, pentru a răspunde colegului meu, aș vrea să fac următorul comentariu. Eu uh, răspundeam uh, uh, hărțuirii, verbale pe care dumneavoastră ați făcut-o față de un alt coleg al meu în afara comisiei de pescuit la care dumneavoastră sunteți uh, președinte. Dumneavoastră ați agresat-o verbal și cred că ar trebui să primiți o avertizare din această cauză ca președinte al Comisiei de Pescuit. Iar răspunsul meu era acela de a susține flota britanică care a fost distrusă în mod sistematic de uh, politica europeană și voi face tot ce voi putea pentru a-i susține pe pescarii britanici, atât din punctul de vedere al uh, Uh, limbajului era un limbaj care se baza pe faptul că industria noastră fusese cu adevărat uh, decimată, deci nu trebuia luat uh, literă cu literă. Bineînțeles că chiar dacă am văzut că în 2018 pescarii britanici și francezi au ajuns la o adevărată confruntare pe mare, dar eu nu doream să fac această sugestie în niciun caz, și anume că pescarii britanici ar trebui să Uh, se implice în, într-o astfel de acțiune. Eu susțin pescarii și industria noastră de pescuit și uh, niciodată nu voi da un pas înapoi pentru a-i susține. Onorevole Fox. Domnule Fox. Okay. Yes. One thing that you can say about the British delegation Pot să spui un lucru despre delegația britanică de aici este că avem simțul umorului și că libertatea de expresie contează. Mi se pare absolut uh, ridicol că în momentul în care avem uh, lucruri importante de făcut, uh, un coleg din, de la noi vorbește lucruri care nu sunt deloc serioase. Absolut deloc serioase Bineînțeles că, bineînțeles că libertatea de expresie contează, libertatea în general contează. Suntem partidul Brexit și să nu uitați că existăm. Și este foarte clar că nu are sens să vă mai legați de noi așa cum o faceți. Acest parlament, dacă este să fie democratic, are mai, lucruri mai bune de făcut decât uh, să intre în aceste gâlcevi uh, inițiate de către liberalii democrați din Marea Britanie. Vă mulțumesc! Mulțumesc, dragi colegi. În ceea ce privește libertatea de exprimare, avem acum uh, discursurile cu durata de un minut, în conformitate cu regula 172 și am lista de vorbitori. Primul vorbitor, un minut, domnul Vințe. Tisztelt elnök úr, képviselőtársak! Az Európai Unió tag... Mulțumesc, doamna președintă, dragi colegi. În uh, statele membre ale UE sunt uh, reguli și regulamente diferite în vigoare care protejează minoritățile etnice. În unele țări garanțiile foarte mari, în altele ele sunt doar uh, parțiale și în alte state pur și simplu aceste drepturi nu sunt recunoscute. În țara mea, în România, există o, o modificare a legii administrației publice care a restricționat garanțiile existențe. În ceea ce privește limba maghiară, uh, regulile nu sunt implementate și chiar se interzic ce utilizarea simbolurilor minoritare. Din păcate, nu există un dialog între majoritatea română și minoritatea maghiară la mine în țară, iar Parlamentul nostru cred că ar trebui să promoveze cooperarea, să ajute la schimbul de bune practici și implementarea statului de drept. 50 de uh, milioane de minoritari în Europa au încredere că aceste standarde de vârf vor fi implementate și cred că trebuie să facem acest lucru. Mulțumesc, domnul Howard, un minut. Doamnă președinte, dreptul de vot este un drept fundamental și misiunea noastră ca politicieni este să le ușurăm oamenilor accesul la acest drept. Acum șase săptămâni, în Regatul Unic și în alte locuri, s-a întâmplat tocmai contrariul. Participarea la alegerile europene a crescut la 51% și cu toate acestea foarte mulți cetățeni care ă, și-au reșidența ă, în alte țări decât țara lor natală nu au putut să voteze. Din păcate, răspunsul guvernului britanic a fost caracteristic. Nu au ascultat deloc ă, cererile cetățenilor. De aceea trebuie să se simplifice acest proces astfel încât orice cetățean european să poată vota indiferent de unde Uh, locuiește prin semnarea unei declarații la secția de vot. Am scris președintelui AFCO și am cerut să se reexamineze această chestiune pentru a ne asigura până la alegerile urmă, uh, europene următoare că fiecare cetățean are dreptul să voteze și acest vot, acest drept este respectat. Mulțumesc. Doamna Ioveva. Thank you. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, uh, dragi colegi, doamnă președinte bucur foarte mult că pot să mă adresez dumneavoastră pentru prima dată și subliniez cu această ocazie un subiect care n-a fost suficient uh, analizat uh, și care este deseori supus uh, politicianismului în statele membre. E vorba despre statul de drept, aceste principiu candidata la președinția Comisiei Europene a spus că va dori un mecanism care să asigure respectarea drepturilor fundamentale. Ea poate nu a subliniat suficient acest lucru, însă spun eu că uh, Cro Croația nu a respectat uh, hotărârea de arbitraj. Sper că noua comisie va îndrepta această situație și că vom avea un aviz juridic de la comisie în legătură cu acest arbitraj. Uh, statul de drept trebuie să fie respectat în mod absolut. Mulțumesc! Mr. Christian Allard. Sir. Domnul Cristian alert. There is a button on your desk for the microphone. Could somebody help? Nu știu dacă cineva ne poate ajuta, vă rog. It's on. Merci. <laughs> Este aprins microfonul. Da, mulțumesc foarte mult pentru că m-ați ajutat pentru acest prim discurs în fața Parlamentului European. Mulțumesc că ați dat cuvântul unui nou ales, diferit de ceilalți, pentru că eu sunt cetățeanul francez care reprezintă Scoția în Europa. După ce am fost uh, deputat în Parlamentul Scoțian, mă aflu aici din cauza Brexitului și pentru a vă arăta cât de mult uh, susținem noi Europa. În urmă cu 20 de ani uh, am votat deja pentru ca Parlamentul Scoțian să își reia activitatea după o întrerupere lungă. Un parlament care nu a fost posibil fără ajutorul Uniunii Europene, pentru că Uniunea ne-a permis să avem acest Parlament Scoțian. Ne-ați ajutat și nu trebuie să uitați, în 2016 72% din uh, alegătorii scoțieni au votat, pe, 62% mă scuzați, au votat pentru a rămâne în UE. Deci suntem țara cea mai pro-europeană. Acest lucru se explică prin faptul că în Scoția suntem obișnuiți cu mai multe identități culturale. Eu sunt 100% scoțian, 100% francez și 100% european. Pentru noi, Europa este o libertate de circulație a persoanelor, a valorilor comune. Dorim să susținem tratatele europene pentru a rămâne în Europa. Ajutați-ne pentru a vă ajuta și noi mai bine pe dumneavoastră. Mulțumesc! Mr. Jack Madison. I don't see him in his seat. Are you in the chamber? Domnul Jack Madison, nu vă văd la locul dumneavoastră. Sunteți în sală? Cred că nu. Așa că trecem mai departe la doamna Tomașici. doamnă președintă tribunalul penal internațional pentru fosta iugoslavie în decembrie două mii cincisprezece a eliberat uh, mandate de arest pentru mai multe persoane printre care petar radeta și veverița ioi care au fost uh, acuzați că au intimidat și au încercat să mituiască oaspeți autoritățile uh, sârbe nu au acționat în uh, consecință conform uh, procedurilor judiciare și se spune că actul de cooperare cu tribunalul de la Haga uh, prevede o obligație de extrada pe cei uh, care sunt uh, Uh, sunt vinovați de crime de război, dar nu și uh, pe cei care sunt uh, vinovați de um, infracțiuni mai puțin grave. Acum se pune întrebarea, de ce Serbia are dreptul să nu respecte acest mandat de arestare? Și faptul că aceste proceduri au loc în secret nu înseamnă că noi închidem ochii atunci când este vorba de Serbia. E vorba de un uh, stat care refuză să coopereze pe deplin cu Tribunalul Penal Internațional și nu respectă articolul 23, ceea ce spune multe despre ipocrizia noastră în Uniunea Europeană. Domnul Giorgio, un minut, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Eu vin din Cipru și în zilele acestea am uh, sărbătorit, sau mai bine zis, comemorat 45 de ani de la o pagină întunecată uh, a istoriei noastre, când uh, junta grecească împreună cu franje fasciste și naziste au proces la niște atacuri, au ucis pe arhiepiscopul Macarias și multe alte lucruri cu consecințe foarte grave pentru populația noastră, cu mii și mii de oameni uciși, dispăruți, cu ocuparea violentă a teritoriilor și cu încercări fățișe de a schimba echilibrul demografic din țara noastră. Noi avem nevoie de ajutorul clar uh, Uh, concret al Europei, dincolo de vorbele frumoase pe care le tot uh, auzim. Uh, așteptările noastre sunt mai mari decât atât. Turcia pentru unii este un partener important pentru interesele lor, dar este și mai important uh, pentru noi uh, să se reînceapă negocierile care s-au încheiat după Crans Montana și eu sunt pentru o soluție prin care ciprioții, toți din această regiune, să poată să se bucure de pace și de Europa în general. Domnul Patton. Thank you. 400, 000... Mulțumesc. 400 de mii de oameni din East Midlands m-au uh, împuterniciți să vină aici și să vorbesc în numele lor. 200 de milioane de oameni din întreaga Europa au votat pentru ca noi toți să fim aici. Fundația Democratică a Uniunii Europene se bazează pe noi, cei 751 eurodeputați aleși direct, care reprezentăm alegătorii noștri în acest hemiciclu și în hemiciclu de la Bruxelles. Și atunci, de ce e deschisă, această cameră deschisă mai puțin de 60 de zile pe an. Uh, săptămâna trecută a fost uh, închisă toată săptămâna. Astăzi avem dreptul să ne exprimăm în plen uh, și primim cuvântul fiecare, numai câte unii dintre noi și poate 60 de secunde. Nu mă mir că suntem atât de puțini aici. Oare nu avem despre ce să vorbim? Oare alegătorii noștri nu vor să își spună, uh, să-și facă vocea auzită prin noi? Sau oare la comisie și la Consiliu oameni de după ușile închise nu vor să audă ce avem de zis? 60 de zile nu e un timp suficient pentru a ne face vocea auzită. 60 de secunde nu sunt suficiente. Vocile noastre trebuie să fie auzite. Doamnă președinte, vrem mai mult Parlament. Problema este că dacă toată lumea depășește un minut, atunci nu toată lumea va putea participa, ceea ce nu se întâmplă în această seară, dar în general așa se pune problema. Vom ține cont de acest lucru pe viitor. Și acum, doamna Bocșor, un minut. Mulțumesc. Dragi colegi, pe 1 iulie s-au organizat alegeri, se vor organiza alegeri anticipate în Ucraina, la care uh, Parlamentul trebuie să acorde o atenție deosebită, pentru că după uh, alegerile din primăvară s-au produs schimbări rapide și s-a negat înființarea Uh, unei misiuni electorale. S-au constatat de asemenea fraude și abuzuri în cadrul campaniei, furt de voturi și partide care au încercat să atragă uh, voturi în feluri ciudate. Serviciile secrete îi hărțuiesc pe cei care au participat la această campanie. Din păcate și lideri ai uh, minorității maghiare sunt expuși acestor hărțuiri, deci vă rog să fiți atenți la ce se va întâmpla în Ucraina. Ar trebui să ne centrăm pe această țară, pentru că nu trebuie să se vorbească doar despre integrarea europeană, ci și despre drepturile acestor minorități. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Crețu! Ines, Madame Commissioner Vestager,

Mulțumesc, doamnă președintă. Abante. Abante este expresia pe care o utilizăm în satul meu de marinari pentru a spune curaj înainte atunci când trecem prin situații cumplite înseamnă uh, curaj, solidaritate, uh, toate aceste sentimente pe care doresc să le transmit acum uh, familiei tânărului din Vilalba, care a murit săptămâna trecută. De asemenea, celor din satele din Navara care au fost afectate de o furtună fără precedentă, care în trei ore a făcut să cadă triplul de ploi care cad în zonă în trei luni de zile. 13 municipii care acum au fost declarate zonă de catastrofă și care ar trebui să ne facă să ne gândim la ce se întâmplă cu schimbarea climatică. Iată de ce această expresie de solidaritate care dorește să facă și un apel pentru ca uh, problemele climatice să fie o prioritate în mandatul nostru. Avem nevoie de o strategie globală, însă aceasta trebuie să se construiască de jos în sus, pentru că multe lupte decisive se câștigă la nivel local și regional. Mulțumesc! Doamna Cicardi, mulțumesc foarte mult. În acest mandat observăm că există două concepte despre Europa. Prima, Europa a birocraților cu uh, euro, cu uh, protecția elitelor și uh, o Europa fără granițe, fără identitate, cu uh, lucrători uh, exploatați, cu consumatori uh, înnebuniți și cu piețe financiare îmbolnăvite. A doua opțiune, a doua idee este cea pe care noi o promovăm, punând accentul pe protecția popoarelor noastre, pe istoria noastră glorioasă. Ideea este de a avea Europa care promovează drepturile și democrația. Domnul președinte Sassoli însuși, și care acum, da, este președintele nostru, nu-i așa, a vorbit despre uh, aceste amestecuri de valori uh, creștin-democrate și socialiste care au făcut atâta rău Italiei timp de ani de zile, care le-au făcut rău uh, meșeșugarilor noștri, fermierilor noștri și familiilor noștri. Spun asta aici, în această aulă, dar mai ales celor din exterior, uh, să nu uh, accepte acordurile în spatele ușilor închise. Vom schimba această Europa și veți vedea că popoarele vor avea ultimul cuvânt de spus. Vondra. Domnul Vondra, sunteți aici? Nu. Trecem la următorul vorbitor, domnul Orenga. Botenga. Okay. Merci, euh, Madame la Présidente. 113 millions Mulțumesc, doamnă președintă. 113 milioane de europeni sunt în risc de sărăcie în ziua de astăzi, risc de excluziune socială, ceea ce înseamnă de 10 ori populația țării mele, a Belgiei. Astăzi trecem printr-o adevărată situație de urgență la nivel social în UE. Și aceasta nu este o coincidență, ci este consecința politicilor care au fost adoptate și votate aici de partidele tradiționale partide tradiționale care au votat liberalizare după liberalizare, reduceri bugetare după reduceri bugetare. Iată că astăzi această logică a tratatelor europene, care în fața nevoii popoarelor și a oamenilor preferă să acordă prioritate piețelor, iată avem de ales. Fie mergem mai departe în această spirală spre în jos, fie uh, întărim rezistența socială pentru a avea o Europa nu a austerității, ci a prosperității, o Europa nu a dumpingului social, ci a progresului social. Mulțumesc! Thank you. Mr. Papadakis, please. Mulțumesc, domnul Papadakis. Καταδικάζουμε τη χρησιμοποίηση δύο πλοίων με γεωτρύπανα στην Κυπριακή. Mulțumesc, doamnă președinte. Știm că există două nave care urmează să desfășoare acțiuni de explorare pentru petrol uh, în estul Mediteranei. Uh, Turcia, care ocupă deja jumătate din insula Cipru de zeci de ani de zile, dorește acum să folosească și apele cipriote. Nu putem să închidem ochii în fața acestui uh, abuz Um, Turcia se distanțează și de NATO um, și situația în Marea Egee este tot mai uh, gravă. Um, mi se pare că se merge înainte pe niște idei imperialiste uh, cărora ar trebui să le opunem rezistență, ar trebui să uh, cerem uh, să nu uh, existe anumite țări care să acapareze sursele de energie în scop imperialist. Doamna Șoidrova. Slova, colegine, colegove. Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. În această lună com comentăm, uh, comemorăm 17 uh, ani de la sfârșitul uh, războiului palestiniano-israelian și la vremea aceea Cehoslovacia a ajutat Israelul nu Cehoslovacia, Cehia, mă, Slovacia, mă scuzați, o nouă țară la vremea aceea, ajuta Israelul uh, ca și țară care respectă democrația, respectă drepturile. Israelul este una dintre puținele țări din această regiune care este o adevărată democrație. Iată de ce Uniunea Europeană trebuie să aibă relații foarte bune cu Israelul. De ce vorbesc astăzi? Mă îngrijorează un lucru și anume că, da, Uniunea Europeană trebuie să încheie un acord de asociere cu Israelul și un dialog pe măsură uh, Uh, așa cum o face și cu alte țări. Uh, cum se poate să nu avem un astfel de dialog și de acord de asociere cu o țară cum este Israelul? Voi vorbi cu doamna uh, Mogherini, domnul Gonzales. Mulțumesc, doamna președintă. Sănătatea publică reprezintă miezul statului bunăstare și a unei societăți corecte. Pentru aceasta, resursele umane sunt absolut esențiale. Din păcate, în multe părți ale Europei și în anumite regiuni ale Spaniei, acest domeniu este supus unor condiții foarte precare de muncă. În Galiția, de exemplu, de unde vin eu, uh, unde uh, cei care lucrează în acest domeniu sunt victimele abuzurilor din partea guvernului uh, regional. Colectivul reprezentat de acești lucrători uh, a fost uh, obligat să semneze peste 500 de contracte în ultimii ani, uh, multe contracte doar pentru câteva ore. Este esențial să protejăm uh, o categorie profesională care este absolut esențială pentru familiile noastre. De aceea vreau aici să atrag atenția asupra rolului asistenților uh, în domeniul sănătății care trebuie să aibă condiții decente și corecte de muncă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Flego. Europa da Mulțumesc. Europa, pentru mine, întotdeauna a avut și trebuie să-și păstreze un spirit progresist de toleranță. Din păcate, astăzi, în anul 2019, un an de inovație tehnologică, de multe realizări, inclusiv în controlul frontierelor, Slovenia și Italia, vecinii noștri, anunță că vor uh, instala uh, garduri de sârmă ghimpată pe întregi kilometri la frontiera cu țara mea. Acest uh, lucru nu va rezolva problema migrației ilegale. Um, zidurile nu fac decât uh, să atragă și mai multe ziduri și uh, ridicarea de garduri înseamnă că și vecinii vor ridica garduri. Sigur că trebuie să fim atenți uh, proces, la procesul migrației. Aceștia sunt oameni care au nevoie de ajutor și sunt maghimpată, nu rezolvă problema. Comisia Europeană trebuie să găsească o soluție pentru a lupta împotriva uh, celor care fac trafic de migranți. Trebuie să găsim o soluție rapidă. Mulțumesc. Domnul Fest. Da, doamnă președintă, bună seara. Aici se vorbește mai ales despre politica mare. Pe mine mă preocupă mai degrabă Parlamentul nostru. Pentru că, în principiu, eurodeputații sunt cei care au dreptul de a decide agenda politică. Dumneavoastră decideți uh, orientările politice, inițiativele de care vreți să vă ocupați. Însă, din păcate, această regulă pare să fie încleiată, pentru că am primit astăzi un document uh, de la domnul Vele, Klaus Vele, uh, care reprezintă administrația pentru Comisia Libe și uh, titlul acestui document este Potențiale prime inițiative parlamentare. Și deci apare o listă de inițiative uh, Ehm, se spune, de exemplu, că trebuie să vorbim despre vizele umanitare, despre organizațiile eh, umanitare, despre eh, procesul de redistribuire și așa mai departe. Deci se pare că nu eurodeputații stabilesc agenda politică, ci administrația. Mi se pare că e o lipsă de respect eh, extraordinară și de aceea fac apel la dumneavoastră să uh, Uh, să faceți ceva împotriva acestui fenomen. Uh, mi se pare că se dau aici foarte mulți bani pentru ca lucrurile să fie făcute mai degrabă de administrație. Mulțumesc. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Domnul Kuzmiuk. Domnul Kuzmiuk. Najwyższe zaniepokojenie zawarte. Mulțumesc pot să vă spun că sunt foarte neliniștit de acordul uh, comercial între UE și uh, țările din Mercosur. Negocierile au început în anul 2000 și nu are niciun sens să ne grăbim atât de mult și să ajungem la un acord, mai ales uh, atunci când Parlamentul se afla în pauza electorală. Știu că guvernele din uh, Franța, Belgia și altele au încercat să insiste, mai ales în ceea ce privește carnea bovină, de porc, zahăr și altele. Încercăm să vedem cum se poate stabiliza piața, mai ales după Brexit situația în țările din Mercosur nu este aceeași peste tot, normele nu sunt aceleași, nici în ceea ce privește producția de alimente, nici în ceea ce privește condițiile de mediu. Deci va trebui să vedem cum putem concura cu ei și să vedem ce se întâmplă cu acest acord dacă el va trece mai departe. Mulțumesc, domnul Ferreira. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte la câteva zile după alegerile pentru Parlamentul European, uh, Comisia Europeană a făcut niște recomandări uh, pentru fiecare țară. Dacă aceste recomandări nu sunt respectate, se prevăd și niște sancțiuni pentru statele respective. Nu este o mare noutate, însă trebuie subliniate niște lucruri. De pildă, în cazul Portugaliei, uh, Comisia cere mai multă deschidere bugetară, mai multe resurse pentru transport, educație, locuințe sau cultură, de pildă. Ei bine, E vorba de uh, resursele și de bogățiile create de lucrătorii portughezi pentru a le uh, duce în altă parte. Asta înseamnă că lucrătorii noștri sunt încă și mai uh, precari, iar piața muncii este încă și mai fragmentată. Condițiile sunt tot mai proaste, sunt trase în jos, condițiile de lucru. Uh, trebuie să ne gândim uh, cine va ocupa până la urmă uh, pozițiile înalte la Comisia Europeană. De fapt, nu contează cine va fi în vârful Comisiei Europene. Nu putem să acceptăm să pedepsim poporul cu astfel de politici de austeritate. Asta trebuie schimbat. Speaker, Madam Vosenberg Vironidi. Următoarea vorbitoare. Vosenberg Vironidi. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, în uh, mandatul trecut, Parlamentul European a dezbătut problema migrației. Eu vin din Grecia și să știți că Grecia are o problemă gravă, pentru că noul uh, guvern, noua democrație, Uh, are un plan pentru o politică nouă de imigrație, dar avem aici două probleme. Una, regulamentul Dublin, care este blocat la Consiliu, și cea de-a doua problemă, statele membre care și-au închis frontierele și care nu aplică deciziile care au fost deja luate la nivel european, nu-și asumă răspunderea pe care ar trebui să-și o asume și uh, nu acceptă un program comun de azil. De aceea, populismul este în creștere, din păcate. Mulțumesc. Madam. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, ik heb de afgelopen maand genoten van. Mulțumesc, doamnă președintă Luna trecută am uh, sărbătorit uh, fotbalul feminin, care în urmă cu o lună era absolut necunoscut. Se pare însă că Brexitul a reușit uh, uh să aducă o mai mare participare la vot, în special în rândul uh, tinerilor. Votul aici uh, nu avea legătură doar cu doamna Ursula von der Leyen, ci despre uh, candidați care și-au arătat foarte clar care este culoarea lor politică. Imaginați-vă o finală a campionatului mondial între uh, Uh, Statele Unite și țările de jos, care este câștigat de Franța uh, până la urmă, deși uh, s-a jucat cu ușile închise. Puteți accepta un astfel de rezultat? Eu una nu pot să accept așa ceva și nu pot să accept un candidat care a apărut de nicăieri pentru președinție. Mulțumesc! Domnul Cofot, un minut. Tak for det, formand. Når jeg har valgt at tage ordet her i dag, så... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori astăzi să vă vorbesc despre faptul că Danemarca a pierdut un proces la Curtea de Justiție uh, săptămâna trecută, uh, care Curtea Europeană de Justiție a uh, condamnat politica daneză în domeniul imigrației. Este grotesc acest lucru. Nu e permisă o ingerință în uh, Um, suveranitatea națională. Parlamentul danez este cel care trebuie să uh, ia aceste uh, decizii în ceea ce privește politica de migrație. Nu oricine poate să intre în țara noastră. Trebuie să existe niște criterii. Este grotesc că Uniunea Europeană intervine din ce în ce mai mult, subminează drepturile noastre de a avea grijă de țara noastră. Um, pe cine lăsăm să intre în țara noastră?

suntem uh, destul de dezbinați astăzi în Europa. Tocmai de aceea trebuie să luptăm împreună împotriva traficului uh, de ființe umane, exploatării sexuale, sclaviei moderne care afectează milioane de persoane. Regatul Unit se află pe primul loc cu cel mai mult nume, cel mai multe victime în acest sens și mai ales în nord-estul este afectat în afară de capitala Londra. Uh, dar cel mai grav este că și legislația noastră în materie de sclavie modernă este foarte deficitară, ca și acțiunile noastre. Trebuie făcute mai multe lucruri în acest sens și în comunitățile noastre avem uh, mai multe exemple de persoane și de instanțe polițienești care se preocupă de asta. Trebuie să lucreze uh, împreună pentru a uh, pune capăt aceste exploatări criminale care nu aparține lumii moderne și nu trebuie ca Brexitul să ne deturneze de la această misiune. Urmează domnul Bogovici. Uh v sloveniji imamo v zadnjih eh, mesecih. În Slovenia am avut multe probleme în ultimele luni în ceea ce privește creșterea atacurilor de către lupi și urși asupra animalelor domestice. Uh, păstorii, uh, ciurdarii au fost uh, atacați de multe ori, câteva sute de oi au fost sfârtecate, vaci, cai, chiar și o femeie bătrână a fost atacată. Acest lucru este consecința creșterii necontrolate a numărului de animale sălbatice, pentru că în ultimii ani populația de animale sălbatice a crescut mai repede decât rata Um, vânării uh, lor. Și de aceea um, fermierii din uh, zonele afectate se tem să-și mai desfășoare activitatea și guvernul a propus o lege privind vânătoarea excepțională pentru urși și lupi deja, dar cred că ar trebui să discutăm această problemă și în Parlamentul European. Nu e o problemă care să afecteze doar Slovenia, afectează și alte țări europene. E o problemă care e o consecință a echilibrului care s-a distorsionat din natură. Acest echilibru a fost uh, denaturat în Slovenia și cred că ar trebui să luăm măsuri, să nu permitem ca această problemă să se împrăștie în uh, întreaga Europa. Doamna președinte, dragi colegi, mai sunt și alți colegi care au dorit să intervină, dar nu au venit uh, în aulă. Așadar, o să încheiem această sesiune de intervenții spontane. Vă mulțumesc, sesiunea se suspendă. And just to say, our next sitting is tomorrow, that's și vreau să vă spun că începe mâine dimineață la ora 9. Ordinea de zi este publicată și se găsește pe site-ul de internet al Parlamentului. O seară bună tuturor!